Acum, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o dezbatere privind execuțiile din Egipt. Începem cu autorii. Uh, prima este doamna Andrichene. un minut. Thank you. Mulțumesc. Egiptul s-a confruntat cu mai multe provocări dificile de la Revoluția din 2011 și comunitatea internațională sprijin această țară cu uh, provocările sale economice, politice și de securitate. Dar atacurile teroriste frecvente, de exemplu peninsula Sinai și toate ce, celelalte acte de terorism împotriva Egiptului și persecutarea copților creștini uh, uh, înseamnă evoluții îngrijorătoare. Acest lucru nu poate fi o scuză pentru autoritățile egiptene să continue cu pedepsa capitală inumană și degradantă. Sunt preocupată de procesele în masă în tribunal din tribunalele egiptene și numărul mare de pedepse cu moartea. De aceea cer autorităților egiptene să pună capăt imediat și definitiv acestor practici uh, și uh, să schimbe pedepsele cu moartea. Uh, cer autorităților uh, să pună imediat moratoriu pe execuții ca prima, pa, prim pas înaintea abolirii. Um, Uniunea Europeană uh, condamnă folosirea pedepsei cu moartea. Cer autorităților egiptene să-și respecte angajamentele internaționale conform declarației drepturilor omului. Mulțumesc. Urmează un al doilea autor, domnul Tanok Doamnă președinte, în timp ce Egiptul uh, se îndreaptă spre uh, democrație, are problemă, uh, o problemă de securitate foarte mare, așa cum am văzut în ultimile luni, care au răvășit deci, atentatele ISIS, care au răvășit această țară, mai ales în peninsula Sinai și comunitatea coptă. Uh, e clar că noi trebuie să sprijinim uh, această țară, pentru că întotdeauna este uh, greu să faci față unei astfel de situații, însă trebuie să punem capul, punem accentul și pe drepturile omului cu un partener atât de important. Știți că există rapoarte în ceea ce privește tortura pentru a obține um, confesiuni și toată pedeapsa cu moartea ne îngrijorează foarte mult. Aș dori să salut apelul din rezoluție pentru o anchetare a um, crimei Uh, cercetătorului italian Giulio Regini și a uh, istoricului uh, și sperăm ca autoritățile egiptene să dea dovadă de o mare răspundere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sargentini, și dumneavoastră în calitate de autor al întrebării. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul do- vorbea despre o tranziție înspre democrație în Egipt. Îmi pare foarte rău, dar eu nu văd lucrurile la fel o țară precum Egiptul, uh, unde președintele a ajuns la putere în urma unei lovituri de stat. 23 uh, de persoane au fost asasinate cu această ocazie. Uh, pedeapsa capitală, mm, împotriva căreia luptăm de atâta timp în Uniunea Europeană, este în continuare uh, practicată. Este o țară pe care o arătăm cu degetul în mod constant pentru că își ucide uh, proprii cetățeni. Și asta chiar înainte de uh, alegeri. Dar nu, oamenii nu au de ales. Pot vota pentru domnul Sisi sau pentru un prieten al domnului Sisi. De ce doamna înalt reprezentant nu a condamnat încă uh, această crimă? De obicei o face Comisia ne datorează explicații. Mulțumesc, doamna Șache, acum un minut. Ba nu, mă scuzați, spune doamna președinte, domnul Corau. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Astăzi discutăm despre o țară care a depășit orice limită când vine vorba de încălcarea drepturilor omului. Nu mai putem vorbi de stat de drept în această țară. De când era puterea al Sisi, guvernul egiptean nu doar uh, a, uh, recom- început să aplice pedeapsa cu moartea, ceea ce nu s-a întâmplat în regimurile trecute, dar uh, a început să le și execute. În ultimele luni, fenomenul crește în ritmul vertiginos. Este doar simptoma cea mai gravă a năspririi violențelor uh, și a lipsei totale de valori ale statului de drept drept în Egipt. Acesta este contextul în care Giulio Regeni, uh, concetățeanul meu, a fost răpit, torturat și ucis în mod barbar. Un cetățean italian pe care nu l-am putut apăra și nici uh, mort pentru că suntem prea slabi pentru a o face sau pentru că interesele economice de parteneriat cu Egiptul uh, sunt prea mari dacă autoritățile egiptene au uh, uh, permis să se facă asta unui cercetător, chiar cu reflectoarele Occidentului uh, asupra sa, nici nu pot să-mi închipui soarta tristă a cetățenilor egipteni abandonați concret în mâinile unui despot. Ce alte drepturi ale omului și ce alte standarde internaționale trebuie să încalce Egiptul înainte ca Uniunea Europeană să statele membre să facă ceva care să meargă dincolo de dezbateri și indignări? Uh, reprezentanții drepturilor omului uh, uh, sunt scandalizați de ce se întâmplă în Egipt. Vorbele noastre trebuie să se transpună în fapte. Pentru asta suntem aici. Mulțumesc! Doamnă Șache. Mulțumesc, domnule președinte, domne, domnule comisar, dragi colegi. Represiunea eh, exercitată de către al-Sisi reprezintă în Egipt eh, o bombă cu ceah, ceas. N-am învățat nimic eh, din istorie. Știți că libertatea de exprimare se îngrădesc, e, e îngrădită. Există foarte multe execuții din 2014-2016 astfel de execuții au fost execuții executate. Toate acestea ne îngrijorată. De asemenea, în anchetă se folosesc tortura, uh, tratamentele uh, de, de, de, um, dezumanizante, Uh, și uh, sigur că uh, situația de securitate este o problemă în Egipt, dar teroarea nu este niciodată un răspuns. Este foarte important ca înaltul reprezentant și liderii statelor membre să condamne unanim toate aceste abuzuri. E foarte important să vorbim de parteneriat cu Egiptul, dar trebuie să fim realiști. Dacă acest parteneriat nu e bazat pe principii pe care le împărtășim, principii de bază, valori minime, atunci mă întreb care este valoarea adăugată a unui astfel de parteneriat și în Uniunea Europeană trebuie să fim fără echivoc în acest sens. Mulțumesc. Doamna Soraya Post, acum un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi dezbatem execuțiile din Egipt. Pedepsa capitală constituie o încălcare a dreptului la viață. Este tra mm, tratamentul, un tratament inuman și degradant uh, față de o ființă umană. Uh, Niciun motiv, nicio circumstanță nu poate justifica uciderea unei ființe umane. Poziția Parlamentului European este abolirea pedepse, pedepsei capitale la nivel uh, global. Numărul de execuții în Egipt s-a dublat și asta nu este o uh, excepție regimurile autoritare folosesc instanțe militare care au uh, juris, um, jurisdicții și competențe extinse um, și le folosesc asta pentru a, aduce în fața instanțelor activiști. Mulți au fost arestați fără drept la avocat, au fost uh, uh forțați prin tortură să mărturisească. Facem apel la președintele al Sisi să um, elimine pedepsa capitală în uh, statul său. Doamnei Mogherini îi spun că trebuie să, apăra, să apere valorile europene și să condamne execuțiile. Ultima autoare este doamna Vergia. Aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate ONG-urile ne arătează că drepturile omului nu au fost niciodată atât de mult încărcate în Egipt se vorbesc despre 600.000 de arestări de, după, de, la legătura, de la lovitura de stat militar încoace. Um, au fost condamnați la, cu moarte în ultimii trei ani 2100 de persoane. E vorba de execuții și torturi în fiecare zi ziariștii, ONG-urile, persoanele LGBT um, uh, suferă de persecuții, mai ales când vin în Parlamentul European uh, pentru a ne spune ce se întâmplă. Terorismul, uh, atingerea la securitatea națională, traficul de droguri, crimele, răpirile. Lista e lungă și foarte departe de standarde internaționale cum e posibil să aibă loc alegeri democratice într-un astfel de context dacă candidații credibili au fost cu toții îndepărtați. Uh, Egiptul uh, se îndepărtează extrem de mult de statul de drept și lumea închide ochii în numele unui parteneriat strategic care încă nu este evident. Kelly. A cuvântul acum reprezentanții grupurilor politice, mai întâi domnul Kelly de la PPE. I think this is a... Mulțumesc. E o rezoluție extrem de echilibrată care recunoaște problemele cu care se confruntă Egiptul, mai ales în ce privește toate aceste atentate teroriste nemiloase uh, care au avut loc uh, recent uh, Uh, atentatul împotriva moscheii uh, din Muntele Sinai și asupra uh, Catedralei Ortodoxe Copte, care au făcut mii de victime. Deci e de înțeles că autoritățile exagerează și sunt extrem de îngrijorate. Cu toate acestea, nu este acceptabil să ai toate aceste pedepse colective, persecutări ale membrilor comunității LGBT, persoane care sunt închise timp de ani de zile înainte să ajungă la Uh, proces uh, să se îngrădească drepturile uh, civile și publice, mai ales articolul 14. Deci este clar că ar trebui să încurajăm Egiptul să aibă un moratoriu pentru, piața, pentru pedeapsa cu moartea. Dar Sigur că, pe de altă parte, trebuie să sprijinim uh, poporul egiptean în lupta împotriva terorismului și să avem uh, acorduri economice. Mulțumesc uh, foarte mult. Acum, în numele socialiștilor, domnul Panței. Mulțumesc, doamnă președinte. În cadrul parteneriatului 2017-2020 cu Uniunea Europeană, Egiptul s-a angajat să promoveze democrația, libertățile fundamentale și drepturile omului, uh, conform uh, propriei Constituții și conform uh, standardelor internaționale. Însă nu s-a ținut de angajament. De angajament. Numeroasele pedepse cu moartea și execuții, mai mult de 20 în ultima lună, arată acest lucru. Cetățenii sunt torturați, supuși unor tratamente inumane, uh, arestați fără notificare și procesele în fața unor tribunale militare sunt o farsă. În timpul președinției lui Al-Sisi um, s-au accelerat aceste evenimente fără precedent. Uniunea Europeană și-a reafirmat de mai multe ori uh, faptul că condamnă pedepsa cu moartea și a spus că nu e posibil să se construiască un parteneriat cu această țară, având în vedere ce se întâmplă, uh, sau din interese de real politic practic nu ne pasă de drepturile omului și devenim astfel moral corresponsabili pentru această brutalitate. Este clar că e nevoie de acțiune de schimbare din partea Egiptului, fără de care nu putem deschide un nou capitol în acest parteneriat. Închei prin a sublinia faptul că acest regim recidivează. Așteptăm uh, justiție pentru Giulio Regeni, care a fost asasinat acum doi ani la Cairo. Asta, și asta arată lipsa de credibilitate uh, a liderilor din Egipt din momentul de față. Uh, Urmează domnul sau doamna Vistisen de la ECR ganske øh, Mulțumesc uh, foarte mult. Această dezbatere, doamnă președinte, denotă faptul că nu ne-am uh, dat uh, seama de toate implicațiile primăverii arabe și nu am reușit să anticipăm toate consecințele. Frățiile musulmane reprezintă un uh, factor de instabilitate în regiune. E adevărat că regimul egiptean are probleme, dar cred că merge prea departe. Și când ne uităm la ce s-a întâmplat în Iran, de exemplu, cu toate protestele de acolo, când uh, vedem și reacțiile celorlalt, uh, altor regimuri și reacțiile Uniunii Europene, nu putem să comparăm ce se întâmplă în Iran cu ce se întâmplă în Egipt. În ce privește Egiptul, noi tăcem, păstrăm tăcerea. Eu uh, îmi cheltuie energia foarte mult vorbind despre China, despre Iran, dar uh, nu avem uh, totuși suficiente dezbateri legate de situația din Egipt. Cred că trebuie să recunoaștem că Egiptul trebuie să combată terorismul, dar nu trebuie să exagereze. Mulțumesc foarte mult. În numele GUE, NGL, are cuvântul domnul Urban Crespo. Presidenta. Mulțumesc, domnule președinte. După lovitura de stat din 2013, în martie vor avea loc alegeri prezidențiale în Egipt. E posibil să nu există opoziție la aceste alegeri, pentru că candidații s-au retras din cauza intimidărilor și arestărilor. Uh, din cauza uh, sau sub pretextul luptei, liptei împotriva terorismului uh, sunt persecutați ziariștii, societatea civilă și mișcarea sindicală care continuă să organizeze manifestații și greve. Este o țară în care în ultima lună 23 de persoane au fost executate după ce au fost judecate în tribunale militare, fără niciun fel de garanție. În ciuda acestor lucruri, Uniunea Europeană hotărăște să întoarcă privirea în ciuda lipsei flagrante de respect uh, pentru drepturile omului. De aceea, cerem ca Uniunea Europeană să se pronunțe în legătură cu aceste încălcări ale drepturilor, să interzică exportul de arme spre Egipt și să nu legitimeze un rezultat al unor alegeri la care, în care nu respectă drepturile democratice de bază. Mulțumesc! Mulțumesc! și urmează acum doamna Barbara Lofbiller de la Versi. Mulțumesc, doamna președinte. În ultimii patru ani, peste 2000 de persoane au fost uh, condamnate la, la moarte în Egipt. Uh, cel puțin 81 au fost executați și ne putem aștepta ca numărul execuțiilor să crească. În plus, situația drepturilor omului este dramatică. Uh, criticii uh, guvernului sunt arestați, uh, um, jurnaliști, opozanți, uh, activiști. Persoane, sunt persoane are, care sunt arestate și dispar. Um, deținuții sunt torturați în mod sistematic. Este rușinos cât de reținută este Uniunea Europeană, având în vedere încălcarea sistematică a drepturilor omului în Egipt. Acordul din iulie 2017 uh, al uh, priorităților parteneriat, um, de parteneriat conține uh, unele elemente în acest sens, însă având în vedere uh, degradarea situației drepturilor omului în Egipt, Uniunea Europeană nu se poate ascunde în, fața, în spatele vorbelor, ci trebuie să critice cu vorbe clare guvernul egiptean. Mulțumesc! Domnul Castaldo acum. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Pe 26 decembrie, 15 bărbați acuzați de terorism au fost condamnați de Tribunalul Militar uh, Egiptean. În acea zi, Egiptul al Sisi a bătut un record și anume cel mai mare număr de execuții suma, sumare uh, din ultimii 50 de ani. Uh, Uh, au uh, rămas uh, corpuri fără viață, cu răni și mutilări, semne evidente ale unei torturi brutale și inacceptabile. Um, dincolo de execuțiile sumare, au loc dispariția unor ziariști, oponenți politici și intelectuali, cum este și Giulio Regeni, în legătură cu decesul căruia tăcerea este totală. Nu există uh, milă nici pentru copii, cum ar fi Iaser Amsa, uh, și Amsa răpiți uh, în casă și găsiți morți uh, câteva zile mai târziu. Uh, uh și sunt folosite și arme europene. Comerțul și real politic uh, justifică tăcerea țărilor noastre? Așa arată cooperarea pentru securitate și stabilitate cu Egiptul? Eu spun nu. Trebuie să spunem foarte clar, să cerem un embargo pe exportul de arme și să continuăm să cerem uh, justiție pentru Giulio Regiani și pentru toți, toate victimele inocente acestui regim. Weidenholzer Mulțumesc și acum urmează domnul Weidenholzer. Nu este prima dată când dezbatem Uh, situația drepturilor omului în Egipt. Și nu trebuie să ne oprim până când lucrurile se vor fi îmbunătăți. Orice altceva ar fi uh, neglijență uh, și ar fi periculos. Uh, este o greșeală să poți să crezi că prin uh, încălcări sistematice și prin reprimare sistematică poți obține rezultate. Însă tot ce se întâmplă acolo are efecte și asupra mm, noastră în Europa. Drepturile omului, statul de drept sunt garant de stabilitate. Tocmai de aceea um, cu foarte mare îngrijorare urmărim um, aplicarea pedepsei uh, capitale. Facem apel uh, la președintele al Sisi să um, pună capăt uh, execuțiilor și să permită alternative democratice la alegeri. Mulțumesc foarte mult. Doamna Boylan, acum un minut. Discutăm din nou situația drepturilor omului din uh, Egipt. Astăzi condamnăm pe drept cuvânt nu numai folosirea pedepsei capitale în Egipt, ci și escalarea uh, sa folosirii sale în timpul președintelui al Sisi. Uh, decla- mm, Ibrahim Halawi uh, poate să vorbească despre toate problemele democrației din uh, Egipt. 24 dintre persoanele executate în ultimile luni au fost executate de către tribunale militare cu uh, dovezi, mărturii obținute sub tortură Nu au putut să facă apel, familiile persoanelor respective nu au putut să-și ia adio de la ele și multe dintre aceste, persoane, din aceste familii încearcă să recupereze rămășițele trupești. Uh, nu e suficient să condamnăm uh, de aici uh, Egiptul. Avem nevoie de acțiuni. Egiptul are obligații privind drepturile omului în baza acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și opresiunea de către președintele al Sisi a societății civile are efecte devastatoare. Oamenii din Egipt ne roagă să vorbim în numele lor pentru că ei nu pot. Mulțumesc, are cuvântul acum în numele socialiștilor doamna Nina când am discutat în octombrie uh, situația din Egipt, uh, Comisia a vorbit foarte mult despre aspirațiile poporului egiptean în ce privește securitatea, creșterea economică și democrația. Pe atunci uh, am exprimat rezerve în ce privește parteneriatul de atunci și am aceste rezerve și mai multe acum. Vorbim despre o încălcare grosolană a drepturilor omului. Regimul al Sisi a executat 38 de persoane într-o lună, 24 au fost condamnate de către un uh, tribunal uh, militar. Aș dori să întreb Comisia, veți uh, ține cont de repercursiuni dacă autoritățile egiptene nu vor impune imediat un moratoriu asupra pedepsei cu moartea și nu vor revizui uh, legislația privind uh, un uh, tribunal echitabil? Când va lua uh, Uniunea Europeană măsuri pentru a uh, opri uh, exporturile spre uh, companiile egiptene și cum vom încerca să ne asigurăm că alegerile alegerile din martie vor fi uh, cu adevărat uh, uh, libere. Sigur, chiar dacă nu, Egiptul nu este de acord cu noi întru totul în ce privește pedepsa capitală, ar trebui să aibă o politică privind drepturile omului. Președinta, um, am trei cereri la procedura catch the eye, domnul Fariacu. Eh, domnule președinte eh, domnule comisar dragi colegi în eh, manifestațiile din Egipt a fost manifestă voința de a lupta pentru democrație și pentru drepturile omului, dar optimismul acestor demonstrații sunt în trecut astăzi, înainte de alegeri. În Egipt se trăiește într-o atmosferă explosivă, explozivă pe scară largă. Sunt uh, persecutate, persecutați ziariștii, uh, cetățenii LGBTI, uh, um, are loc tortura, sunt pronunțate sentințe arbitrare și au crescut extrem de mult condamnările cu moartea de când al Sisi e la putere. Tribunalele militare în 2017 uh, au pronunțat mai multe condamnări cu moartea. Doar în ianuarie, 22 de civili au uh, fost uciși uh, în urma unor condam- unei condamnări cu moartea de tribunale militare. Uniunea Europeană este primul partener economic al Egiptului și trebuie să ceară autorităților egiptene să-și respecte obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului și să condamne vehement aplicarea pedepsei cu moartea în această țară, să facă apel la suspendarea condamnărilor deja pronunțate. Mulțumesc! Are acum acum cuvântul doamna Isabel de Monte. Mhm. Vă rog să apăsați pe buton. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vom adopta o rezoluție comună foarte clară. În mileniul al treilea, niciun stat din lume nu mai pot avea loc torturi, execuții somare și să nu se respecte drepturile omului. Uniunea Europeană este primul partener economic al Egiptului. Dar nu putem închide ochii, uh, având în vedere tratamentele crude și inumane care au loc acolo. Haideți să vorbim despre Giulio Regeni, un tânăr cercetător torturat barbar și apoi ucis în Egipt era un cetățean al acestei Europe, bazate pe drepturi și libertăți, care au fost uh, încălcate. Poate cineva spera uh, ca totul să fie uitat. Dar noi în Parlamentul European nu avem de gând uh, să închidem ochii și să cerem să se clarifice circumstanțele acestei crime. Trebuie să dea un răspuns clar familiei și prietenilor lui Giulio, dar și celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Dacă nu, nu putem să considerăm că Egiptul mai este un partener bun și o destinație sigură pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Polciac. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za udělení slova. I já se připojuji ke svým kolegům. Eh, Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să îi sprijin pe colegii mei care s-au exprimat împotriva pedepsei capitale și s-au referit la cazuri specifice. Însă aș dori să subliniez rolul diplomației. Cred că Uniunea Europeană are instrumente democratice pen, diplomatice pentru a face presiune asupra uh, Egiptului și pentru a combate pedepsa capitală, capitală la nivel mondial. Din păcate nu avem foarte mulți aliați, dar cred că tocmai Uniunea Europeană trebuie să, fie, să dea dovadă de leadership aici. Și uh, poate că ar trebui să existe o condiționalitate uh, a sprijinului pe care îl acordăm legat de asta. Trebuie să sprijinim acele țări din lume care ne arată că sunt dispuse să coopereze când e vorba de pedepsa capitală. Ar trebui să condiționăm sprijinul nostru de asta. Mulțumesc! La finalul dezbaterii are cuvântul domnul Stilianides în numele Comisiei. Madam Chair, dear colleagues. Mulțumesc, doamnă uh, președinte, dragi colegi. Uh, urmărim cu foarte mare uh, atenție situația din Egipt. Poziția noastră privind pedepsa capitală este cunoscută ne opunem uh, pedepsei capitale în orice circunstanțe și sunt de acord cu dumneavoastră că pentru noi uh, pedepsa capitală reprezintă o uh, negare inacceptabilă a demnității și integrității umane. Drepturile omului și democrația au constituit obiectul unui dialog la Cairo anul, uh, luna trecută. Și tocmai în cadrul acestuia ne-am împărtășit uh, îngrijorările. Era vorba de execu- execuția recentă a peste 23 de persoane și ne-am uh, reexprimat poziția împotriva pedepsei capitale. Facem apel la Egipt să, la Egipt să comute uh, pedepsa capitală și să creeze un uh, moratoriu formal uh, cu obiectivul de a aboli pedepsa capitală. În plus, încurajăm Egiptul să uh, ia pași concreți pentru uh, Uh, a uh, înlocui uh, instanțele militare cu instanțe civile, dar și să rejudece pe cei ce au fost condamnați în, caz, în instanțe militare conform standardelor internaționale. Aș dori să mă refer și la o serie de alte uh, elemente. Este vorba de uh, unele site-uri ale organizațiilor pentru drepturile omului. Uniunea Europeană și-a exprimat clar îngrijorările în ceea ce privește blocarea site-urilor și presiunea crescândă asupra apărătorilor și organizațiilor de drepturile omului. Am făcut asta în timpul Consili um, Consiliului de Asociere din iulie 2017. De asemenea, am exprimat această poziție în declarația recentă a UE um, la um, un summit, dar și la uh, o altă reuniune ce a avut loc în uh, ianuarie, deci tocmai luna trecută. Egiptul este un partener cheie pentru Uniunea Europeană și un uh, actor uh, regional important. Securitatea și stabilitatea acestei țări uh, sunt, este, sunt cruciale pentru Egipt, dar, pentru întreaga, dar și pentru întreaga regiune uh, cât și pentru Uniunea Europeană și statele noastre membre. Suntem convinși că democrația, ă, drepturile fundamentale ă, și statul de drept sunt esențiale în acest ă, context, mai ales având în vedere condițiile din Egipt. Înțelegem dificultățile cu care se confruntă Egiptul și suntem alături în combaterea lor. Însă Um, ne bazăm pe valori uh, universale pe care le subliniem și le discutăm cu partenerii egipteni. Protecția și promovarea drepturilor omului, democrația și statul de drept sunt principiile ce ne ghidează uh, în acțiunea externă a Uniunii Europene. Puteți să vă bazați pe noi să continuăm să promovăm și să apărăm aceste principii în interacțiunea noastră cu Egiptul, așa cum o facem cu toți partenerii și vecinii noștri. Asta este situația. Uh, facem eforturi foarte mari pentru a uh, sublinia aceste subiecte atât de importante. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Șapte moțiuni de rezoluție au fost depuse eh, la această dezbatere. Încheiem dezbaterea.